principiile din codul de conduită sunt în faza finală și ar trebui să fie uh, finalizate până la sfârșitul anului. Harkin, I'm sure you have a supplementary... Mulțumesc, uh, domnule Harkin, precisa, domnule Harkin, cu siguranță aveți o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule uh, reprezentant al Consiliului. Sunt um, mulțumită de ceea ce a spus uh, referitor la faptul că ar putea fi conchis până la sfârșitul acestui an, pentru că, din punctul meu de vedere, 16 state membre au ratificat. Îmi poate spune Consiliul care va fi impactul Uniunii, asupra Uniunii Europene în urma ratificării acestei convenții, pentru că ați menționat un număr de articole, însă cu siguranță există multe articole din convenție, articole care se referă la um, cazarea în condiții propice ale acestor persoane cu uh, dizabilități. Care va fi impactul acestei ratificări? De fapt, care va fi impactul Uniunii Europene ratificând această uh, convenție, impactul asupra acelor țări care nu au ratificat încă? Alors, je, je, je reviens sur, sur un élément. Il s'agit bien de. Revin la aceste elemente, vorbim despre 13 state care au ratificat uh, convenția. Și vi le voi cita, pentru că astfel, astfel puteți să vedeți care sunt aceste state. Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Ungaria, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit și Franța Acestea sunt statele care au ratificat această convenție. Apoi, care este situația actuală? Evident, um, trebuie să așteptăm un acord privind codul de conduită între statele membre și Comisie înainte să înaintăm uh, instrumentul de confirmare uh, formală care ar completa ratificarea de către Uniunea Europeană a Convenției Națiunilor Unite care privește uh, persoanele cu dizabilități. Care vor fi viitoarele etape? Uh, se va termina ratificarea convenției, Consiliul poate reveni la problema unei truse de instrumente pentru promovarea activă a drepturilor persoanelor cu dizabilități, uh, aspect propus de mai multe state membre. Ne vom axa dar pe acest proiect uh, pe baza pregătirii de către Comisie a unei strategii pentru 2010-2020 care să-i vizeze pe cei cu dizabilități. Practic vorbim despre un plan de acțiune pentru următorii 10 ani cu obiectivul de a garanta faptul că persoanele cu dizabilități um, să se poată bucura din plin de toate drepturile și libertățile. Mulțumesc. Am uh, două alte întrebări suplimentare. Le vom lua una după alta și apoi, domnule ministru, vă voi ruga să răspundeți la amândouă. Domnul Zemca și doamna Blinkeviciu doresc să adreseze întrebări. Domnule Zemca. Zemka Zemka mai întâi. Koleżanka głos zabrała też. Jeśli można, to ja bym miał do pana ministra. Dacă permiteți, aș dori, domnule ministru, să vă pun o întrebare importantă, după părerea mea. Situația, aș spune directă, este foarte proastă pentru că din 27 numai 13 state membre au ratificat convenția. 14, deci majoritatea, nu au făcut-o încă. Întrebarea mea este următoarea. Cunoașteți motivele pentru care numai o jumătate din statele membre au ratificat uh, uh, convenția care este foarte importantă pentru uh, persoane cu dizabilități, doamna Lincevite. Gerbiamas ministre, dėkoju Jums už atsakymą. Mul- Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș dori să știu de ce statele membre nu sunt atât de presate să ratifice această Convenție a Națiunilor uh, Unite. Oare aceste state n-ar putea să-și asume responsabilitatea pentru asigurarea unei uh, egalități a uh, persoanelor cu dizabilități vis-a-vis de restul membrilor societăților noastre? Există o directivă antidiscriminare care uh, se uh, pregătește acum și am dorit să știm cum decurg lucrările cu statele membre. Există vreun mijloc de a accelera um, elaborarea acestei directivi? Mulțumesc! Ceea ce se întâmplă, sigur, se face uh, în conformitate cu ceea ce se petrece în statele membre, însă vă rog să-mi permiteți să spun că putem să fim uh, dezamăgiți sau sceptici în legătură cu viteza cu care statele membre ratifică acest document. Pentru că, repet, pentru a treia oară, numai 13 state membre au uh, ratificat documentul. Nu există motive anume, ci numai felul în care statele membre ratifică, uh, procesul de ratificare fiind diferit de la un stat membru la celălalt. Uh, dar sigur nu mă ascund în spatele acestui argument, însă trebuie să vă spun că în uh, această chestiune, ca și în altele, se pune încă problema unei suveranități naționale în raport cu felul în care statele membre avansează în procesul de ratificare. Deci putem să ne spunem că lucrurile ar putea să meargă într-un ritm mai accelerat că statele membre ar putea să conlucreze, însă în anumite privințe care țin de suveranitatea națională, lucrurile se petrec la o viteză diferită. Mulțumesc, domnule ministru. Vom trece acum la următoarea întrebare, o întrebare înaintată inițial de domnul Mitchell, dar a fost uh, preluată în sesiunea din această seară de doamna McInnes, aceasta se referă la tratamentul epilepsiei. Domnule ministru, când sunteți pregătit, vă rog să răspundeți. Euh, Doamnă cher... președinte, stimați uh, colegi, mai întâi aș dori să mulțumesc uh, eurodeputatului uh, care a adresat această întrebare, chiar dacă nu este prezent. să mulțumesc pentru interesul manifestat în acest domeniu. E vorba despre o boală degenerativă care afectează neurologic pe cei care suferă de această boală și e clar că ea constituie o îngrijorare pentru mulți dintre concetățenii noștri. În ceea ce privește uh, articolul 158 uh, de funcționare a Uniunii Europene, care vizează îngrijire medicale și prevenirea uh, bolilor, Abordarea Uniunii Europene este orizontală și se concentrează pe uh, combaterea stigmatizării și discriminării persoanelor atinse de boli neurodegenerative, de tulburări de dezvoltare neurologică și de maladiile cerebrale nepsihiatrice. În acest sens, Consiliul a adoptat uh, anumite concluzii pentru lupta împotriva stigmatizării și discriminării persoanelor afectate de asemenea afecțiuni și a invitat statele membre să dea atenție specifică impactului uh, uh, specific al acestei uh, discriminări în toate grupele de vârstă. Această problemă trebuie să fie recunoscută, acordând din acest punct de vedere o atenție specifică reducerii riscurilor de excluziune socială. În concluziile sale de pe 3 iunie 2005, prin acțiunea comunitară pentru sănătate mentală, Consiliul a invitat statele membre să pună în aplicare declarația și planul de acțiune adoptate de Conferința Ministerială Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății uh, cu privire la sănătatea mentală care s-a ținut la Helsinki în 2005. Consiliul s-a angajat uh, în lupta cu alte uh, boli uh, din grupul uh, bolilor degenerative, neuropsihiatrice, boala Alzheimer. În acest context a trebuit să cităm concluziile de pe 16 decembrie 2008 pentru sănătate publică, având în vedere lupta cu maladiile neurodegenerative și în special cu boala Alzheimer. Concluziile de pe 3 decembrie 2009 visează o programare uh, comună a cercetării în Europa, care să acopere mai ales lansarea inițiativelor pilot de um, acțiune comună pentru lupta împotriva bolilor neurodegenerative și, în special, a bolii Alzheimer. Mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsul dumneavoastră ați putea să vă referiți la situațiile din diferitele statele membre, pentru că depinde de unde locuiești, Tratamentele, în funcție de unde locuiești, tratamentul epilepsiei este diferit. Există puține neurologiști în anumite state membre și de asemenea vă rog să vă referiți la implicațiile acestui lucru vis-a-vis -vis de uh, sănătatea transfrontalieră, pentru că această boală, dacă nu este tratată, persoanele care sunt afectate de ea uh, suferă și mai mult și este de neiertat faptul că există diferite nivele de asistență a persoanelor care suferă de epilepsie. Mulțumesc, domnule ministru. Cred că aveți perfectă dreptate, dreptate în uh, ceea ce ați spus uh, cu privire la aspectele calitative medicale din diferite state membre. Suntem departe de a avea o armonizare calitativă a ansamblului uh, îngrijirilor de sănătate. Trebuie totuși să spunem că în materie de sănătate uh, prerogativele Uniunii sunt destul de slabe în raport cu cele naționale și faceți foarte bine atunci când vă referiți la pachetul transfrontalier, pentru că, într-adevăr, este un element care poate să ducă la creșterea calității îngrijirilor de sănătate. Trebuie să vă reamintesc că uh, sub președinția belgiană Consiliul va continua negocierile pentru a aduce cât mai aproape punctele de vedere uh, pentru a se ajunge la un acord într-o a doua lectură a acestui pachet transfrontalier. Uh, exercițiul este dificil, timpul este strâns și avem ambiția să terminăm înainte de sfârșitul lunii decembrie. Mulțumesc. Nu există solicitări de întrebări suplimentare vis a -vis de acest punct, așa încât trecem mai departe la următoarea întrebare. O întrebare adresată de domnul Kelly, care se referă la coordonarea poziției UE la Cancun. Madame la Présidente, chers collègues, Domnul președinte, stimați colegi, Consiliul la sesiunea sa de pe 14 octombrie a adoptat concluzii în legătură cu poziția Uniunii Europene cu uh, privire la uh, conferința de la Cancun privind uh, clima. În domeniul protecției climei, aceste măsuri trebuie examinate. Pe baza acestui text, Consiliul European din octombrie, care va avea loc uh, săptămâna viitoare pe 18 și 19, 28 uh, și 29 octombrie, uh, va lua în considerare conferința părților care vor fi prezente la această conferință de la Cancun. Uniunea Europeană înțelege importanța acestei conferințe, ia în considerare rezultatele scontate și elementele care vor urma protocolul de la Tokyo după 2012. Trebuie îndeplinite anumite uh, foi de parcurs stabilite uh, în Bali cu privire la uh, starea pădurilor și la finanțare pentru măsurile climatice. Consiliul trebuie să aibă o poziție clară și ușor de comunicat. Toți actorii Uniunii Europene trebuie să folosească propriile poziții pentru a transmite un mesaj clar și univoc pe lângă partenerii noștri internaționali. Part- Așa cum a semnalat uh, și uh, Consiliul, Uniunea Europeană speră ca reuniunea de la Cancun să permită adoptarea uh, unor decizii echilibrate care să contribuie la punerea în aplicare a unui regim internațional destinat protejării climei după 2012 vor avea loc mai multe uh, discuții și contacte bilaterale înainte de Cancun și vom putea explica partenerilor noștri care este poziția noastră. La nivelul conferinței vom preciza dacă este necesar poziția noastră la reuniunile de coordonare pe care Uniunea Europeană le va organiza la fața locului în manieră regulată, evident luând în considerare toate instituțiile pentru a putea contribui la susținerea poziției uh, noastre. Dorim să transmitem același mesaj mesaj în toate contactele noastre externe. Thank you very much. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Răspunsul dumneavoastră spune un lucru important și anume că este nevoie de un impact pozitiv din partea noastră la Cancun spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat la Copenhaga. De aceea aș vrea să vă adresez o întrebare suplimentară. Pornind de la contextul uh, celorlalte țări care au avut anumită poziție la Copenhaga, ce părere aveți? Credeți că putem ajunge la un acord în ceea ce privește anumite obiective obligatorii, pentru că ele trebuie să fie obligatorii pentru a îmbunătăți situația actuală? Vă mulțumesc! Alors, je dois vous dire et vous donner comme Trebuie să vă spun și să precizez că este adevărat, progresele la Cancun nu vor fi deloc uh, ușoare și există trei motive ale acestui uh, pesimism. Primul, criza economică care afectează evident Uniunea Europeană, dar și alte țări în afara Uniunii Europene astfel încât uh, buna voința, dorința de investiții uh, scad. Refuzul țărilor emergente de a uh, accepta o serie de obligații, angajamente obligatorii și apoi Uh, absența în Statele Unite a unei legi clare pe această temă. Uniunea Europeană și-a păstrat pozițiile de la, exprimate la Copenhaga și cred că trebuie să fim prudenți în modul în care ne angajăm uh, astăzi uh, pentru a nu ne pronunța asupra ceea ce vom face la Cancun într-o lună deja.

Mulțumesc, domnul Obama. Mulțumesc, domnul președinte. La Copenhaga, chiar și țările cooperative precum Indonezia, Brazilia, s-au uh, arătat a fi de partea țărilor G77 și uh, ele s-au alăturat, după cum spuneam, acestora. Dezbaterea asupra schimbărilor climatice a fost una interesantă și la conferința pregătitoare, țările emergente au spus că la Cancun nu vor face niciun fel de concesii. De aceea, întrebarea mea este cum se poate evita un asemenea blocaj și cum se poate evita o asemenea uh, diversitate tematică și cum ar putea Uniunea Europeană să preia un rol de mediator. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Pour répondre à ces deux questions, je pense que vraiment vous avez raison. Aș dori să răspund la aceste două întrebări. Aveți dreptate, Uniunea Europeană trebuie să schimbe strategia în raport cu Copenhaga. Trebuie să ne explicăm poziția și Uniunea Europeană trebuie să discute cu grupurile de state care au o opinie total diferită de a noastră. Cât privește legătura între schimbarea climatică și obiectivele uh, mileniului, această legătură este evidentă. În următorii uh, ani uh, ar trebui să solicităm același efort celor care trebuie să-și reducă mult aceste emisii și țările care se află în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană contribuie puternic la acest uh, principiu al unei finanțări adaptate pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare. dezvoltare. Se vizează aici statele care nu au uh, mijloacele necesare pentru a face această reducere. Evident, uh, dialogul și mijloacele adaptate trebuie să ne uh, permită să avem o reflexie mai avansată în ceea ce privește um, obiectivele proprii ale țelor în curs de dezvoltare în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Thank you. We will... Mulțumesc. Vom trece acum mai departe la următoarea întrebare, o întrebare adresată de domnul Papa Nicolau, care se referă la programul președinției, abandonul școlar timpuriu. Alors, Madame la Présidente, chers collègues. Doamna președintă, dragi colegi, președinția Continuând uh, ceea ce au făcut președințiile anterioare cu privire la consolidarea cooperării europene în domeniul educației, învățământului, deci, uh, președinția acordă foarte uh, multă atenție competențelor uh, cheie și procedând așa, dă urmare concluziilor Consiliului uh, din martie 2010, care evidenția necesitatea de a reduce abandonul școlar, rata abandonului școlar timpuriu în Europa și de a-l aduce sub pragul de 10% până în anul 2020. În această perspectivă, președinția a lansat mai multe inițiative care au început cu seminarul la nivel ministerial pe care l-a organizat uh, la începutul uh, preluării mandatului său uh, în iulie, precum și reuniunea directorilor generali din învățământul obligatoriu care a precedat această reuniune. Ele s-au referit la diferite dificultatea dobândirilor competențelor, aptitudinilor de bază pentru uh, elevi, uh, științele matematice, matematica, precum și uh, orientările politice care trebuie elaborate în ceea ce privește prevenirea abandonului școlar timpuriu. După această reuniune, președinția a elaborat concluzii cu privire la importanța de a ridica nivelul aptitudinilor cheie în cadrul cooperării europene în domeniul uh, învățământului. Discuțiile din cadrul Consiliului pe aceste, aceste concluzii sunt în curs. Președinția prevede să le pună pe ordinea de zi a Consiliului din noiembrie. Într-o manieră mai generală, Consiliul așteaptă o propunere de recomandare pe care Comisia ar trebui să o facă în curând cu privire la problemele abandonului școlar timpuriu la nivel european. Eforturile vor uh, fi intensificate în același timp la nivel uh, național pentru a reduce uh, progresiv uh, rata abandonului școlar timpuriu până în 2020 în conformitate conformitate cu obiectivul stabilit de Consiliul European. Și pentru a încheia vreau să subliniez încă o dată faptul că cadrul anul european uh, de combatere a uh, sărăciei și excluziunii sociale. Președinția a organizat pe 28 septembrie conferința uh, intitulată Să, sparg, să rupem cercul vicios al Um, inegalității prin uh, educație. Rezultatele acestei uh, conferințe uh, vor facilita schimbul de puncte de vedere din cadrul Consiliului pe 19 noiembrie. Mulțumesc, domnule Papa Nicolau. Presupun că aveți întrebare suplimentară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsul dumneavoastră. Am uh, următoarea întrebare pe care aș dori să vă adresez. Acei copii care abandonează școala, ce se întâmplă cu ei ulterior? Ei sunt marginalizați, sunt excluși din societate sau intră într-o sau preiau anumite profesii tehnice, astfel încât să poată duce o viață decentă. Aș vrea să știu dacă Consiliul are anumite informații referitoare la acest subiect. Și, de asemenea, aș vrea să știu dacă Comisia a fost întrebată, a fost solicitată să redacteze un plan de acest gen pentru a vedea uh, în ce măsură are loc abandonul școlar și cum ar putea fi aplicate politicile în domeniu în mod mai eficient. Alors, chers collègues, l'initiative est excellente et d'ailleurs Dragi uh, colegi, inițiativa presupune anumite contacte între miniștri și funcționarii generali uh, ai educației și acestea ne arată cât de diferite sunt uh, situațiile din de la un stat la altul al Uniunii. Există adeseori programe foarte precise, foarte selective în statele noastre pentru a evita ca cei care abandonează școala să nu fie uh, marginalizați. Uh, această cartografiere este extrem de importantă, însă ea va lua timp, pentru că evaluarea acestei situații în cele 27 de state membre nu e un lucru ușor de realizat. Există așadar anumite lucrări în acest sens uh, pe durata președinției belgiene și președinția maghiară va urma aceste lucrări, încercând să inițieze un proiect de recomandare nu doar pentru a um, diminua rata abandonului școlar, ci și pentru a um, conchide activitatea de cartografiere a situației din uh, statele membre pentru a înțelege ce se alege de acești elevi care abandonează școala. Oare aceștia sunt marginalizați și nu mai pot fi recuperați, așa cum spuneați și dumneavoastră, de un uh, învățământ uh, mai degrabă tehnic? Mulțumesc. Mulțumesc. Din nou am uh, solicitarea două întrebări suplimentare. Doamna Blinkeviciute și doamna Țicău doresc să le adreseze. Doamna Blinkeviciute, mai întâi. Ačiū labai, ponia ministrė, už jūsų, kaip Mulțumesc, domnule ministru. Eforturile făcute de Belgia Uh, în calitate de țară care deține președinția uh, Uniunii Europene, uh, nu credeți că sărăcia este una dintre cauzele abandonului școlar? Parlamentul European a adoptat o decizie foarte importantă astăzi în ceea ce privește pragul uh, minim al venitului în cadrul Uniunii Europene. Venitul minim în Uniunea Europeană. Nu credeți că lupta împotriva sărăciei poate să ne um, ajute să combatem? Doamnă președinte, domnule ministru, uh, din păcate, rata abandonului școlar la nivel european este de 19%, iar în țări precum Portugalia de 40%. Criza economică, diminuarea resurselor bugetare și ale populației au dus în unele țări la închiderea multor unități școlare, în special în mediul rural atunci când vorbim de educaie vorbim despre viitorul europei i v a ruga domnule ministru ca în anul combaterii sărăciei să stabilii la nivelul consiliului poate chiar la nivelul consiliului european inte obligatorii pentru reducerea abandonului colar. vă Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori vă să vă spun că sunt de acord cu cele două intervenții care uh, fac o legătură între abandonul uh, școlar timpuriu uh, și sărăcie. Mi se pare evident că copiii în funcție de statutul familiei, de Um, posibilitățile financiare ale părinților nu au acces uh, la școală. Criza economică a amplificat acest fenomen. Comisia și Consiliul au înțeles acest lucru pentru că, după cum știți, am adoptat împreună această strategie 2020 care pune la oaltă dezvoltarea economică uh, calitatea educației, învățământului, dar și combaterea sărăciei. Toate acestea uh, formează un ansamblu care, după părerea mea, ne permite să dăm un răspuns coerent. Prin urmare, aș dori să revin la aptitudinile uh, cheie, pentru că este un subiect uh, important. Concluziile pe care le va Uh, supune președinția belgiană Consiliului din noiembrie. Uh, obiectivele sunt punerea în aplicare a unei strategii naționale pentru îmbunătățirea performanțelor uh, elevilor la citire, matematică, dar o analiză a eficienței strategiilor actuale la nivel național pentru a dispune de o sursă de date care să alimenteze, așa cum s-a spus Adinaur, luarea deciziilor Însă crearea uh, de asemenea de uh, proiecte pilot între statele membre voluntare menite să îmbunătățească aptitudinile de bază ale tinerilor europeni, dar, de ce nu, și o utilizare mai eficace a instrumentelor de care dispunem și care sunt uh, pertinente, cum sunt cele care fac parte din metoda deschisă de coordonare, programul de educație, uh, uh, educația permanentă, învățarea permanentă, programul cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. Iată câteva Uh, obiective pe care le vom promova în președinția belgiană și pe care uh, și care vor fi preluate probabil și de celelalte președinții, mai ales președinția maghiară. Mulțumesc. Trecem acum mai departe la întrebarea domnului Higgins, care se referă la obiectivul Uniunii Europene de eliminare totală a minelor antipersonal. Uh-huh. Euh, Doamnă președinte, dragi colegi, Uniunea Europeană de ani de zile luptă pentru eliminarea totală a minelor terestre antipersonal pentru a contribui la rezolvarea problemelor umanitare enorme și a problemelor de dezvoltare pe care aceste mine le presupun. Din uh, mai 1995, prin decizia Consiliului 95-170 bară PESC, Uniunea uh, Europeană a adoptat uh, prima sa acțiune comună pentru a ajuta la combaterea uh, producerii și diseminării minelor antipersonal peste tot în lume. Uniunea Europeană a fost prima care a uh, reacționat în uh, cadrul comunității uh, internaționale în noiembrie 1997, în urma Convenției de la Ottawa, pentru interdicția stocării și producerii, precum și a transferului minelor antipersonal. Pe 18 septembrie, Consiliul a adoptat o nouă acțiune comună care vizează continuarea eforturilor politice ale Uniunii Europene pentru eliminarea totală a minelor antipersonal se stabilește un moratoriu comun pentru transferul și producerea minelor antipersonal care ne-ar putea permite să ne aducem o contribuție multidimensionată la acest efort de uh, eliminare a minelor și uh, pentru toate alte activități vizate aici. Uniunea Europeană își va promova angajamentele care din 2003 se bazează pe strategia europeană de securitate. În iunie 2008, o nouă acțiune comună a fost adoptată uh, pentru a susține universalizarea Convenției de la uh, Ottawa care era destinată furnizării unei asistențe, asistențe specifice uh, statelor membre ale Convenției pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției, mai ales pentru uh, diminuarea uh, utilizării acestor, vi, acestor mine pentru distrugerea stocurilor și pentru asistența acordată victimelor. Numărul victimelor minelor antipersonal uh, este în scădere, însă nevoia de asistență și de îmbunătățire tangibilă a vieții uh, victimelor încă persistă. Uniunea Europeană a participat la elaborarea unui plan de acțiune pentru 2010-2014, uh, care a fost adoptat la Cartagena în Columbia uh, la conferința de reexaminare a uh, Convenției de pe 4 decembrie 2009. Decizia Consiliului uh, uh, presupune acum pregătirea unui uh, plan de uh, acțiune uh, care să aibă o componentă ce să ofere asistență victimelor programele de asistență gestionate de comisie în cadrul ajutorului pentru dezvoltare și în cadrul politicii de vecinătate, împreună cu programele naționale ale statelor membre, și-au adus uh, contribuția uh, la diminuarea uh, utilizării acestor mine și la acordarea de asistență uh, victimelor, vorbind despre o sumă de 1,8 miliarde de uh, euro care se adaugă contribuției mondiale. Mulțumesc, domnule Higgins. Uh, thank you, madam. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc și ministrului pentru uh, răspunsul foarte clar. A menționat convenția um, respectivă, există o dublă convenție referitoare la uh, muniție semnată în anul 2008 și acum avem un plan de acțiune. Însă realitatea este că Uniunea Europeană uh, a investit mulți bani în conștientizarea acestor, uh, acestei situații. Uh, au fost cheltuiți 1,5 milioane miliarde de euro, însă sunt mulți bani care mai trebuie să fie cheltuiți. 2000 de oameni mor lunar uh, în urma uh, acestor mine antipersonale, și acest lucru trebuie să fie eliminat. Mulțumesc, doamnă președinte. Alors, vous avez raison. Euh... Aveți dreptate. S-a cheltuit un miliard, un miliard și jumătate. Două mii de persoane sunt încă victime în fiecare lună Uniunea Europeană nu poate să facă lucrurile singură, face deja jumătate din această treabă, însă v-am explicat foarte clar uh, cât de sensibil suntem uh, la aspectele uh, umane ale acestei probleme. Din păcate, nu putem să mergem mai departe atunci când e vorba de luarea deciziilor și numai uh, procese, progrese clare în ceea ce privește dezarmarea sunt posibile. De acum încolo suntem implicați în aceste aspecte de interzicere a, min a minelor antipersonal. Mulțumesc. Am două solicitări de întrebări suplimentare din partea domnului Kelly și din partea domnului Rubic. Domnul Rubic va adresa primul întrebarea. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, minele antipersonal vor fi și pe viitor probabil o mare problemă pentru noi. Credeți că este posibil să dezvoltăm programe de dezvoltare personale în ceea ce privește identificarea minelor antipersonal? Pentru că aceasta nu este numai o problemă europeană, este vorba despre o problemă globală. Și imaginați-vă că există instituții potrivite care să dezvolte asemenea programe de dezvoltare și să abordeze acest domeniu. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnului Higgins pentru a, că a adresat această întrebare importantă și mulțumesc ministrului pentru răspunsuri cât se poate de clar. Eu cred că Uniunea Europeană a fost proactivă în ceea ce privește abordarea acestei situații și doresc să întreb Consiliul. Sunt mulțumiți cu uh, Națiunile Unite și modul în care au abordat ei această problemă sau pot avea o contribuție mai bună, similară cu cea pe care o avem noi? Mulțumesc, domnule ministru. Cele, două întrebări sunt complementare. O să răspund uh, la prima. Uh, este adevărat, uh, programul de cercetare pentru a Uh, regăsi minele antipersonal în uh, lume, pentru a le identifica, ar fi binevenit. Însă pentru asta trebuie să lucrăm foarte strâns cu Națiunile Unite și trebuie să cădem de acord, mai ales uh, în cadrul structurilor Națiunilor Unite, cu toți cei care formează această structuri. Este Uh, o activitate de uh, lungă uh, durată, pentru că trebuie să-i convingem și pe alții care nu sunt de acord cu ceea ce trebuie investit în elaborarea acestui tip de program de cercetare. Thank you. Mulțumesc. Acum vom trece mai departe la următoarea întrebare, o întrebare adresată de doamna Blinkeviciute, care se referă la instituirea unui observator al violenței împotriva femeilor. Madame la Présidente, chers collègues, la, la lutte... Doamnă președinte, stimați colegi, lupta împotriva violenței uh, împotriva femeilor este o preocupare a Consiliului uh, și a Parlamentului. Instituțiile noastre deja activează în legătură cu acest subiect de ani de zile, însă în uh, contexte diferite. Vă amintesc că rezoluția pe care ați adoptat-o anul trecut, uh, când am celebrat cea de-a 10 aniversare a rezoluției Națiunilor Unite, care instituia 25 noiembrie ca zi internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. În această rezoluție, a fost invitată Comisia să înainteze o propunere de politică comunitară țintită și mai coerentă și se solicita insistent statelor membre să creeze un sistem coerent pentru strângerea de date. Cum uh, reamintește onorabilul eurodeputat. În martie, um, Consiliul a solicitat Comisiei să elaboreze o strategie europeană pentru a combate și a preveni violența împotriva femeilor. Una dintre prioritățile identificate de Consiliu în acest sens a fost pregătirea creării unui observator european uh, pentru violența împotriva femeilor pentru a susține structurile existente. Comisia elaborează în acest moment o nouă strategie pentru violența împotriva femeilor, care uh, va lua în considerare crearea acestui observator. Pentru moment însă uh, se ignoră conținutul, după cum bine știți. Această strategie va fi elaborată uh, cândva în cursul anului viitor și probabil va exista nevoia unei propuneri distincte pentru crearea acestui observator. Consiliul nu poate, evident, să intervină uh, ca legiuitor decât pe baza unei uh, propuneri uh, a Comisiei. O astfel de propunere va fi examinată uh, așa cum trebuie de către Consiliu, care va acționa ca și colegiuitor împreună cu Parlamentul. Însă, acum nu putem emite ipoteze în legătură cu definirea uh, unor obiective ale unui viitor observator uh, care se axeze pe violența împotriva femeilor. Uh, nu putem emite ipoteze nici despre data intrării în funcțiunea acestui observator. Doamna Blinkeviciute. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsul dumneavoastră. Trebuie totuși să păstrăm speranța că acest observator va fi deschis într-o bună zi și că vor fi culese datele în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Însă aș vrea să vă întreb, după părerea dumneavoastră, datele pe care le dețin acum statele membre sunt suficiente pentru a permite uh, Uh, formularea acestei priorități de combatere a violenței împotriva femeilor, Cred că această prioritate nu a fost încă suficient de bine definită și din acest motiv există atâtea forme de violențe, de forme de violențe împotriva femeilor în Uniunea Europeană. Cred că ceea ce spuneți nu este deloc fals. Este greu astăzi să ne spunem că pentru a crea acest observator uh, ar fi suficient să ne bazăm uh, pe ceea ce pe baze individuale au uh, statele membre uh, elaborat în acest sens. Trebuie să trecem foarte bine prin sită toate problemele, tot ceea ce există ca formă de violență în statele membre. Trebuie să avem o metodologie pentru a armoniza în cele 27 de state membre o modalitate fiabilă de a culege uh, date cu privire la tipul de violență, proporția acestora și să elaborăm împreună, dacă se poate, o strategie de combatere a acestor forme de violență. Mulțumesc. Uh, domnul Rubic dorește să adreseze o întrebare suplimentară. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, avem agenții care se ocupă și tratează asemenea întrebări. Vreau să vă reamintesc că există agenția de la Viena. Nu ar fi posibil ca agenția aceasta să fie încurajată să se concentreze mai mult pe această temă și să o prelucreze în mod corespunzător, astfel încât să nu trebuiască să mai înființăm o nouă întreprindere, ci agenția de la Viena să se preocupe și de aceste aspecte, pentru că acolo lucrează uh, um, lucrători cât se poate de calificați și ar fi bine ca ei să se preocupe de această problemă. Thank you. Cette question, je suis preneur, je suis vraiment preneur euh, de l'utilisation d'une agence. Eu sunt pentru utilizarea unei agenții uh, existente în locul creării unei a noi uh, avem destule agenții, nu cred că merită să mai creăm și altele, însă sper uh, oricum ca în elaborarea tacticii pe care Comisia ne va propune, uh, vom uh, trece prin structurile existente, precum Agenția de la Viena. Thank you. We can now move to our next question, which comes from... Mulțumesc. Trecem acum la următoarea întrebare care vine din partea domnului Fernandez și se referă la deșeurile biologice. Voilà, Madame la Présidente, chers Doamnă președinte, dragi colegi, în numele Parlamentului European, Consiliul a adoptat uh, concluzii în ceea ce este Carta Verde privind deșeurile biologice în 25 iunie 2009. În aceste concluzii, Consiliul încurajează Comisia să își continue analiza studiului de impact pentru a elabora, dacă este cazul, o propunere legislativă a Uniunii Europene în ceea ce privește deșeurile biologice până în anul 2010. Și o să-mi spuneți, suntem în 2010 și în special uh, Consiliul a invitat Comisia să examineze măsuri de prevenire măsuri care vizează uh, introducerea colectării separate a deșeurilor biologice, un sistem de asigurare a calității pe baza principiului gestionării integrate a lanțului uh, și trasabilității procesului, precum și stabilirea unor cerințe în ceea ce privește uh, etichetarea pentru compost. De asemenea, Consiliul din 11 iunie 2010 a luat notă de comunicarea Comisiei cu privire la următoarele etape a gestionării deșeurilor biologice în Uniunea Europeană. În această comunicare, Comisia a indicat că vrea să continue lucrările privind introducerea unor reglementări tehnice care să susțină gestionarea deșeurilor biologice și uh, să uh, uh, să modifice directiva în domeniu, în ceea ce privește noroiul. În acest sens, președinția Belgiană a organizat o conferință privind deșeurile biologice pe 21 septembrie pentru a dezbate, printre altele, comunicarea Comisiei pe fondul său. Rezultatele acestei conferințe au fost comunicate Consiliului pe 14 octombrie anul acesta, deci cât se poate de recent. Mr. Fernandez. Mulțumesc, domnule Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Parlamentul European a adoptat cu o majoritate clară, pe 6 iulie a acestui an, o directivă referitoare la deșeurile biologice. Și doresc să vă întreb un lucru, pentru că este important să existe securitate juridică și claritate. Noi suntem de părere că acest text nu este potrivit pentru că el este distribuit în mai multe texte. De aceea ar fi mai bine să existe o singură directivă specifică pe această temă. Aceasta ar fi utilă și în uh, perspectiva strategiei Europa 2020, pentru că în felul acesta s-ar crea, o, s-ar uh, promova o dezvoltare durabilă, sigură. În felul acesta s-ar putea crea mai multe locuri de muncă și în acest fel am putea combate mai bine și schimbările climatice. Acest lucru s-ar putea întâmpla cu ajutorul unei uh, gestionări uh, de calitate a compostului, pentru că numai în felul acesta uh, putem să ne îmbunătățim solul și putem să sporim biodiversitatea. De aceea aș dori să știu dacă Consiliul este de părere că ar trebui să existe o directivă specifică pe această temă și aș vrea să știu ce va face pentru a obține acest obiectiv. Mulțumesc! Avem puțin timp, însă Întrebările trebuie adresate în 30 de secunde. Vă atrag atenția asupra acestui lucru. Domnule ministru. Voi încerca să răspund, doamnă președinte, și să respecte timpul care mi este alocat, însă întrebarea este interesantă. Ea aparține, ea ține de fapt de comisie să propună o nouă directivă uh, specifică. Consiliul uh, înțelege că în comunicarea sa care se leagă de viitoarele etape uh, în gestionarea deșeurilor biologice, Comisia n-a constatat lacune în legislația actuală care să necesite legislație specifică, însă a anunțat uh, o propunere de modificare a um, directivei uh, care vizează uh, epurarea. Având în vedere propunerile Consiliului din 2009, a apărut clar faptul că statele membre au atunci împărțite atunci când vine vorba despre necesitatea unei astfel de directive în domeniul deșeurilor biologice. Răspunsul meu nu va fi nici da, nici nu, pentru că nici statele membre nu știu exact uh, care este răspunsul, însă așteptăm cu interes uh, uh, propunerea comisiei vis-a-vis -vis de epurare și apoi ne gândim că poate aceste deșeuri biologice vor fi acoperite de noua propunere. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Comentariile mele nu s-au adresat dumneavoastră. Trecem acum la următoarea întrebare, o întrebare din partea doamnei McGuinness, o întrebare care se referă la posibilitatea unei recesiuni duble, menținerea obiectivului de 3% în continuare. Doamna președintă, Dragi colegi, principalul obiectiv al Pactului de Stabilitate și de Creștere rămâne menținerea stabilității prețurilor în sânul Uniunii Europene și, conform tratatului, statele membre trebuie să promoveze o politică națională coerentă cu Pactul de Stabilitate și Creștere și marile linii de directoare ale uh, politicii economice. Consiliul, pe 7 septembrie, a convenit asupra semestrului european în ceea ce vește, începând din 2011. Obiectivul acestui exercițiu este de a alinia calendarul pentru uh, programul de stabilitate și programul național de reformă pentru a se ajunge la o coerență a supravegherii structurale la toate nivelurile, disciplină bugetară, stabilitate macroeconomică, creștere, toate acestea menținând procedurile individuale uh, separate în mod oficial. Acest proces va permite o mai bună coordonare a politicilor în cadrul Uniunii Europene și va consolida disciplina bugetară, stabilitatea macroeconomică și creșterea. Această preocupare a condus uh, Uniunea Europeană, respectându-și competențele din tratat, să aibă în vedere măsuri care să încurajeze uh, reluarea acestor dispoziții pentru a asigura această disciplină bugetară. Europa 2020, noua strategie pentru ocupare și o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă, adoptată de către Consiliul European pe 17 iunie, răspunde acestei provocări și are în vedere o reorientare a politicilor axate pe gestionarea crizei către introducerea reformei pe termen uh, mediu și lung, um, care garantează viabilitatea finanțelor publice. Strategia Europa 2020 a identificat printre obiectivele sale o Uh, ocupare mai mare a forței de muncă, ameliorarea nivelului de educație despre care am vorbit și promovarea incluziunii sociale, inclusiv uh, atenuarea sărăciei. Deci nu există incompatibilități între pactul de stabilitate și măsurile pentru a asigura o creștere economică și o mai bună ocupare a forței de muncă. Mrs. McGuinness. Mulțumesc, doamnă McGuinness. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsul dumneavoastră. Așteptase mai multe detalii, însă vă mulțumesc oricum. Noi sprijinim uh, această țintă de 3% în Irlanda și cred că este foarte important să obținem acest obiectiv, nu numai pentru interesele noastre personale, ci și pentru siguranța Uniunii Europene. De aceea vreau să vă atrag atenția asupra unui uh, discurs uh, deosebit care a fost susținut în această dimineață de un deputat irlandez care vorbea despre provocări, dar și despre faptul că noi trebuie să fim capabili să facem ceea ce ne-am propus. Sunt anumite obiective dure, însă trebuie să le atingem. Irlanda are multe calități care ne va permite să obținem aceste obiective fără să suferim mai mult. Vom avea de suferit, însă va trebui să gestionăm această durere. Vă rog să uh, țineți cont de aceste comentarii. Mulțumesc, domnule ministru. V-am uh, Ați evocat problema irlandeză, noi o cunoaștem, suntem cu toții sensibili la această problemă. Răspunsul pe care îl dau întrebării dumneavoastră preliminare este un răspuns foarte vast, pentru că se referă la cele 27 de state membre. Trebuie să avem politici coerente, trebuie să avem politici de stabilitate monetară și bugetară, trebuie să avem uh, politici de redresare și um, în funcție de gradul de îndatorare, în funcție de ratele uh, anuale uh, de dobândă pe care trebuie să le plătească, statele membre se află în situații diferite. E adevărat că Irlanda trece printr-un moment dificil și vă rog să mă credeți că Uniunea Europeană înțelege acest moment dificil. Mă gândesc că, că mai multe state se confruntă cu asemenea situație, altele se vor confrunta în viitor și trebuie să dăm dovadă de solidaritate. În măsurile pe care le-a pus pe masa de discuții eh, Comisia Europeană această săptămână privind eh, guvernanța economică, există îngrijorarea de a nu lăsa uh, pe marginea drumului anumite state ale Uniunii Europene. Uh, să nu uităm uh, că în cazul Greciei, Uniunea Europeană a dat dovadă de solidaritate. Nu comparăm cele două state, dar uh, niciunul dintre cele 27 de state membre nu vor fi lăsate pe uh, lângă drum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Există mai multe solicitări de întrebări uh, suplimentare. Trebuie să decidem să ținem cont de cine a vorbit deja și de echilibrul politic. De aceea voi lua întrebări suplimentare de la domnul Crowley și de, de la domnul Papa Nicolau. Întâi domnul Crowley. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc ministrului pentru răspunsul său. Două puncte, foarte pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește discuțiile uh, privind uh, deficitul se pare că există diverse uh, standarde de contabilitate care țin cont de diferite criterii în statele membre. Pe de altă parte, în ceea ce privește transpunerea, care este nivelul de flexibilitate care există? Pentru că criza este la niveluri diferite în statele membre, de aceea trebuie lăsate anumite marje de eroare raportate la cele 3%. Domnule Papa Nicolau? Mulțumesc, domnule ministru. Concluziile Consiliului privind strategia 2020 sunt clare. Mesajul încearcă să fie unul optimist și se referă la adoptarea bugetului în prezent cu privire la 2020, la inovare și la alte aspecte aferente. Sigur că noi facem tot ceea ce putem, însă dacă este să privim dezechilibrele majore care există între nordul și sudul Uniunii Europene și dacă este să analizăm și declarațiile din partea grupului euro, din partea eurogrupului pe această temă, Franța, Germania sunt țări importante în Uniunea Europeană și dacă este să privim situația din Grecia, se pare că în anumite țări oamenii au profitat de această situație și aș vrea să știu ce vom face pentru a reduce aceste dezechilibre și pentru a reduce aceste diferențe între nordul și sudul Europei. Thank you, Minister. Mulțumesc, ministru. Două întrebări, două răspunsuri la prima întrebare. Desigur că până în prezent și astăzi există încă disparități uh, între standardele contabile. Armonizarea standardelor contabile este în curs, pentru că dacă mâine dorim să fim în măsură să fim cinstiți cu ansamblul economiilor celor 27 de state membre, trebuie să putem să avem același sistem de calcul. Armonizarea este în curs, ea continuă. În ceea ce privește flexibilitatea uh, cu privire la marja de 3%, e bine, suntem pe cale de a o cunoaște. Din 2009 am cunoscut-o în 2010, o vom cunoaște și în 2011-2012 pentru a permite statelor membre să revină la această logică bugetară sănătoasă pentru că dacă am adoptat cu toții această marjă de 3%, am fi cu toții anul acesta în afara planului de rigoare bugetară, nu acesta este cazul. Instituțiile au înțeles că trebuie să lase timp statelor membre, având în vedere criza economică, pentru a-și regăsi această stabilitate, acest echilibru bugetar uh, până în 2013. În ceea ce privește dezechilibrul nord-sud, uh, că e vorba de un dezechilibru între nord și sud sau între state membre care au uh, uh, uh valorificat mai bine uh, asistența uh, acordată de Uniunea Europeană pentru a-și dezvolta economia, pentru a crește productivitatea, ocuparea forței de muncă și alții au făcut-o într-o măsură mai mică, e, cred, e bine, cred că trebuie să menținem această coerență uh, și fondurile disponibile în bugetul european uh, ca fonduri de coeziune, primul uh, uh, capitol bugetar, primul post al bugetului trebuie să reducă acest dezechilibru. V-ați referit la echilibru nord-sud. Nu știu dacă este singurul dezechilibru care există în cadrul Uniunii Europene. Thank you, Mr. Mulțumesc. Trecem acum la întrebarea doamnei Țicău. Presupun că aceasta va fi ultima din această seară. Se referă la măsurile Consiliului pentru libera circulație a forței de muncă între statele membre. Alors, Madame la Présidente, chers collègues. Domnul președinte, stimați colegi, Consiliul ar dori să reamintească faptul că libera circulație a persoanelor este una dintre libertățile fundamentale garantate de eh, tratat și de dreptul care derivă din eh, acesta. Dreptul Uniunii dreptul cetățenilor Uniunii Europene de a trăi și a se mișca liber în statele eh, Uniunii Europene. Prin tratatele de aderare, fiecare stat membru trebuie să aplice aceste principii și să-și limiteze restricțiile pe piața muncii. Statele membre pot însă să decide să, păstrească, să păstreze anumite uh, restricții sau să le uh, facă mai uh, puțin pregnante. Până în 2013 vor exista anumite restricții pentru statele care au aderat în 2007. Statele membre continuă să aplice anumite restricții conform tratatelor de aderare dar acestea vor fi eliminate în cea de-a treia fază a perioadei de tranziție dacă nu se um, dacă nu se explică clar uh, că uh, piața muncii acestor state membre ar putea avea de suferit. Danemarca a oferit acces liber la piața uh, muncii acestor uh, cetățeni din aceste state, dar alte state nu și-au uh, modificat uh, restricțiile. Majoritatea statelor membre acordă acces liber lucrătorilor originari din statele care au aderat după 1 mai 2004. Deci, state membre aplică în continuare restricții. Consiliul a subliniat că criza economică și financiară nu ar trebui să fie invocată pentru a justifica ea singură și în manieră generală dispozițiile luate în această direcție. Și statele membre trebuie să dezvolte anumite strategii și instrumente care să le permită să identifice și să analizeze obstacolele în fața uh, mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor, astfel contribuind la eliminarea totală a obstacolelor existente în conformitate cu tratatul.

Mulțumesc, domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, doamna președinte, pentru posibilitatea de a adresa încă o întrebare. Domnule ministru, am auzit promisiuni referitoare la mobilitate. În același timp, Europa ia inițiative și încearcă să încurajeze mobilitatea în această perioadă extrem de dificilă. Și mulți cetățeni europeni, uh, pentru aceștia aceasta este o opțiune, mai ales pentru tineri. În anul 2007, s-a pus uh, problema uh, mobilității până în anul 2010. Programul Leonardo da Vinci încuraja mobilitatea lucrătorilor și sperăm că vor exista noi propuneri pe această temă. Vor exista? Nu mai dorește nimeni să ia întrebări suplimentare, așa încât... A, ba, da, doamna Sinclair mai dorește să uh, pună o întrebare. Foarte subțin, mulțumesc, doamna președinte. Care sunt pașii uh, pe care i-a luat, uh, pe care i-a făcut Consiliul în ceea ce privește uh, liber, mobilitatea forței de muncă. Pentru că există uh, refugiați care au venit în Uniunea Europeană um, și care preferă anumite țări de destinație. Și uh, în baza Convenției 1991, aș vrea să știu care au fost pașii pe care i-a făcut Consiliul pe această direcție. Mulțumesc. Domnule ministru, vă rog să răspundeți la toate cele trei întrebări în bloc. Alors, vous, vous dire d'abord... Spuneți că libera circulație a lucrătorilor este o adevărată prioritate a Consiliului. Mă gândesc că facem totul pentru a indica statelor membre care păstrează anumite restricții că trebuie să analizeze foarte bine această etapă tranzitorie pentru grupul de state pentru care păstrează anumite restricții, pentru a vedea cum pot fi eliminate aceste restricții aș dori să răspund în uneia dintre întrebări, spunând că, într-adevăr, aceasta este o prioritate a Consiliului, însă mai mult decât atât este o prioritate a președinției, pentru că în programul de lucru de 18 luni al trioului președinților Consiliului Spania, Belgia și Ungaria, că aceste președinții vor continua să examineze situația de pe piața unică pentru a pune în aplicare așa cum trebuie cele patru uh, libertăți pentru a evita exploatarea pe piața muncii, care este inevitabilă pentru uh, creștere. Practic se vor examina perioadele de tranziție care limitează libera circulație a lucrătorilor noilor state membre. Oare ar trebui să considerăm că aceste restricții tranzitorii vor fi sunt incompatibile cu libera circulație a lucrătorilor, nu pot eu să judec asta pentru că aceste dispoziții tranzitorii sunt definite în tratatele de aderare și aceste restricții au fost folosite pentru toate aderările. E adevărat că ne putem agita în legătură cu acest subiect, în legătură cu statele care mai folosesc aceste restricții pe piața uh, muncii, dar e clar că acestea trebuie să fie eliminate până la finalul perioadei uh, tranzitorii, aprilie 2011 și decembrie 2013, pentru cele două grupuri de state uh, care au aderat la Uniunea Europeană la timp mai 2004 și apoi în 2007. Mulțumesc foarte mult! Uh, întrebările care nu și-au primit răspuns din cauza lipsei de timp vor primi un răspuns înscris încă un anunț înainte să încheiem ședința din partea grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European. Am primit așadar o solicitare pentru uh, numirea domnului Enrique Gresalom în uh, Comisia AFET pentru a-l uh, înlocui pe domnul Ramon Atonda. Sunt uh, comentarii, se pare că nu. Prin urmare, această numire uh, este aprobată.